a fost ea adoptată în conferința președinților. Pe ordinea noastră de zi figurează acum intervențiile cu durata de un minut în articolul 150 al regulamentului Parlamentului. Am o listă de cereri de intervenții și îi voi invita pe membrii să ia cuvântul unul după altul. Primul orator, domnul Coșa Adam. Pan Adam Coșa. Domnul Adam Coșa are cuvântul, vă rog. Doamna, mulțumesc foarte mult pentru că mi-au curat cuvântul. Dragi colegi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că tratatul de la Lisabona include și Carta Drepturilor Omului, ceea ce face Uh, referiri și către uh, noi în ceea ce privește pe oamenii care au dizabilități. Și vreau să vă uh, atrag atenția asupra a trei puncte. Conform acestei carte, nimeni nu poate, direct sau indirect, să fie dezavantajat dacă are un copil cu dizabilități sau o rudă cu dizabilități. De acum înainte, asigurările, societățile de asigurări nu au voie să refuze niciun fel de contract de asigurare pe, uh, în temeiul uh, faptului că cineva ar avea o dizabilitate. Și în al treilea rând, în Uniunea Europeană, în instituțiile europeane, date fiind valorile creștin-democrate, toate persoanele cu dizabilități trebuie să fie respectate, demnitatea acestora trebuie să fie respectată, ei trebuie să fie apreciați. Vreau să vă rog să susțineți uh, constituirea unui intergrup pentru persoane cu dizabilități. Mulțumesc pentru această intervenție. Domnul Iaslav Kajnovski, are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Unul dintre șapte cetățeni europeni fac parte dintr-o minoritate națională în Uniunea Europeană. Minoritățile naționale se bucură de anumite drepturi în Uniunea Europeană și cred că merită să menționăm faptul că Uniunea Europeană este un amestec uh, multietnic o democrație, testul cel mai important pentru o democrație reprezintă felul în care se comportă cu minoritățile. Conform tratatului de la Lisabona, drepturile minorităților etnice și naționale trebuie respectate. Conform Cartei Drepturilor Fundamentale, ar trebui interzisă orice discriminare pe baza originii etnice. Din păcate, există țări în Uniunea Europeană în care se mai practică segregarea mai bine de 20 de ani, Lituania nu respectă drepturile cetățenilor și a minorităților uh, și acest fenomen a continuat chiar și după ce Lituania a intrat în Europeană. Președintele, mulțumesc foarte mult. Domnul Iaroslav Valența are cuvântul pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Pe 14 octombrie Comisia Europeană și-a a publicat uh, strategia sa anuală de extindere uh, cu privire la progresele înregistrate de Islanda, Turcia și Balcanii de Vest. Și asta în contextul crizei financiare și în contextul problemelor cu care se confruntă aceste țări. În uh, intervenția mea Aș dori să vorbesc în numele delegației uh, dintre relațiile dintre Uniunea Europeană și Turcia și noi ne dorim să încurajăm Turcia să-și continue eforturile către democratizare și de, uh, pentru a rezolva problemele cu uh, statele învecinate. Efort, Turcia trebuie să facă eforturi sporite pentru a îndeplini criteriile de aderare calitatea de membru a Uniunii Europene ar trebui să reprezinte o încurajare pentru a acorda drepturile omului așa cum se cuvine. Mulțumesc, spune domnul președinte. Are cuvântul acum domnul Marc Tarabella. Don, mesdames et messieurs, chers collègues, Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, la fiecare șase secunde un copil moare în lume și uh, am depășit uh, cifra de un miliard de persoane care suferă de malnutriție. Această cifră a fost uh, publicată la summitul de la Pittsburgh. Cu ocazia acestui summit, 20 de miliarde de uh, euro au fost promise pentru ajutoarele, pentru ajutorarea persoanelor care suferă de foame, însă la summitul de la Roma de săptămâna trecută, ultimul sub egida FAO, WHO a arătat o altă realitate. Ma, cazii majoritatea membrilor G8 nu au participat la acest summit și deci nu figurează în concluziile acestui summit niciun fel de promisiune lipsește cele 40 de miliarde de dolari necesare pentru ajutorarea uh, agricultorilor cei mai săraci. Aceste concluzii se rezumă la felicitarea uh, în ce privește organizarea acestui summit. Eu aș dori să critic acest discurs uh, duplicitar și, uh, așa cum spunea un celebru umorist francez, Pierre Dac, E nevoie de o răbdare infinită pentru a aștepta întotdeauna ce nu sosește niciodată. Mulțumesc foarte mult, domnule Tarabella. Are acum cuvântul domnul Masip Hidalgo. La situación en el Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Sahara Occidentală este foarte gravă și observatorii pentru drepturile omului din Asturias, regiunea mea, precum și alte organizații, sunt demne de încredere. Și a, există șapte persoane care au fost aruncate în temniță, pur și simplu pentru că și-au vizitat familia. Sunt uh, prizonieri politici. Uh, dreptul internațional nu este respectat și o eroină pacifistă, candidată pentru uh, drept, premiul Saharov, a fost pur și simplu expulzată. Uniunea Europeană și doamna ministru Wallström, precum și membrii din Comisia Europeană, precum și cei care vor face parte din uh, noua formulă a instituțiilor europene, ar trebui să se implice în acest dosar. Având în vedere că s-au împlinit 20 de ani de la căderea zirului de la Berlin, iată că vedem acum apari, că apare un nou zid uh, un zid care nu ne permite să-i salvăm pe cei care se află dincolo de el. Eh, Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Carl Haglund. Da. Mulțumesc, domnule președinte În ultimele săptămâni am auzit foarte multă despre regiunea Baltică și aș vrea să spun câteva lucruri despre acest uh, despre aceasta. Săptămâna trecută am avut concilierea uh, cu privire la bugetul 2010, unde sunt incluse 20 de milioane de euro pentru strategia, pentru uh, zona baltică, adoptată de noi în prima lectură și sigur că avem nevoie de un temei juridic pentru această strategie a Mării Baltice, astfel încât acești bani să poată fi utilizați. Sigur, situația este urgentă. Sper că vom reuși să acționăm urgent și pentru aceasta avem nevoie de uh, uh, acțiune imediată din partea Comisiei și Consiliului. Mulțumesc! Acum dau cuvântul lui Inan Flotră. Uh, merci, Vă mulțumesc, domnule președinte. Joi am fost uh, la Tuni- în Tunisia pentru procesul poetului Taufik Ben Brik, care e uh, acuzat în Tunisia în legătură cu infracțiuni de drept comun. Uh, nu suntem naivi să credem că e adevărat. De la alegerile din octombrie asistăm la o adevărată hărțuire a militanților pentru drepturilor omului într-o proporție uh, cu, pe care n-am constatat-o niciodată. Eu cunosc bine această țară. Ne-am dat seama într-adevăr în octombrie uh, Uh, președintele și-a dat seama că populația nu-l mai susține deloc și aceste fenomene au loc în indiferența generalizată a ambasadelor și a Comisiei Europene care, din păcate, nu are o viză politică pentru a asista la acest tip de proces. Trebuie să recunoaștem că ne facem vinovați de neajutor acordat unei persoane în pericol. Ce face Comisia Europeană pentru ca în numele acordurilor și a angajamentelor reciproce cu Tunisia, ce face Comisia Europeană? De ce nu îl acuză pe domnul Ben Ali care contravin angajamentelor noastre? Vă mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Valdemar Tomașevski.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 un acord comercial semnat în data de 4 între Uniunea Europeană și Israelul pentru a liberaliza comerțul cu produse agricole uh, și produse provenind din pescuit este un acord inacceptabil și asta din mai multe motive. Mai întâi pentru că e vorba de neoliberalism care înrăutățește situația economică și socială actuală, mai ales în domeniul pescuitului și în domeniul agriculturii și Ceea ce este și mai grav este că o astfel de politică este întărită cu o țară, este confirmată cu o țară care nu respectă drepturile cetățenilor palestinieni, care nu respectă foaia de parcurs, care continuă și să construiască uh, colonii suplimentare. Uh, care expulzează palestinieni din Ierusalim și vedem că există o adevărată escaladă de violență, o adevărată încălcare a legislației internaționale și condamnăm încheierea unor astfel de acorduri care, de fapt, vor uh, duce la un blocaj și anume produsele palestiniene nu vor mai exista. Astfel este inacceptabil să încheiem un astfel de acord cu uh, Israelul. Noi ne dorim ca poporul palestinian să poată să creeze un stat liber și independent și suveran. Mulțumesc, care cuvântul acum domnul Gerard Baten. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Um, exil, rusianul exil, rusul exilat Pavel Strova, a publicat uh, un uh, articol despre situația uh, arhivelor din Rusia, din timpul războiului rece, în care se spune că Mihail Gorbaciov a fost abordat de către cineva despre, cu privire la răspunsul Kremlinului dacă s-ar opri uh, schimburile comerciale în, de, în cadrul programului de um, rachete militare. S-a cerut aprobarea partidului cu privire la politica de uh, apărare și dacă acest raport este adevărat, Lordul Ginnock ar fi vinovat de trădare. Documentele care au ieșit la iveală trebuie să fie investigate la cel mai înalt nivel posibil de către autoritățile britanice și Lordul Ginnock trebuie să uh, răspundă în fața acestor uh, dovezi. Mulțumesc! Vreau să vă aduc aminte că am 79 de nume pe această listă și avem doar 30-35 de minute. Așadar, îmi pare foarte rău, dragi colegi, dar nu pot să vă accept cererile de luare a cuvântului. Domnul Ceaba Șogor szomorú hogy a kisebbségek kollektv jogfosztását igazoló politika még ma is kerékkötője lehet az integrációs folyamat továbblendülésének. domnule Președinte, vreau să vorbesc despre drepturile minorităților. Uh, acestea sunt foarte, nu sunt, uh, sunt încălcate foarte des și vreau să vă mulțumesc că ați fost în Slovacia și este vorba aici Uh, de o politică care nu include doar o lege uh, lingvistică, ci este vorba de mai mult de atât. Trebuie să știți că această lege a fost uh, și drepturile minorităților de acolo nu sunt respectate pe baza uh, cărții drepturilor omului. Prin urmare, sperăm că în viitor, că viitorul Europei nu se va baza pe niște, uh, pe nerespectarea drepturilor, ci pe garantarea drepturilor minorităților, pe în temeiul practicilor autonomiei teritoriale. Mulțumesc, doamna Ana Zabovska. Vă mulțumesc, domnule președinte. În 20 noiembrie, s-au aniversat 20 de ani de la publicarea documentului ONU cu privire la drepturile copiilor. Schimbările democratice, concilierea vieții de familie cu uh, viața profesională, solidaritatea intergenerațională, combaterea sărăciei la copii, toate aceste măsuri necesită o competență și experiența pe care ONG-urile o dețin. Convenția ONU privind drepturile copiilor spune că copiii ar trebui să se bucure de dreptul de a crește într-o familie. Grupul privind protecția copiilor din Parlamentul European este un organism multipartit și îi invit pe deputații europeni să sprijine activitatea acestui intergrup în cadrul grupurilor politice. Pentru că astfel putem încuraja progresele. Vă mulțumesc.

Mulțumesc, domnule președinte. Intenționam să vorbesc despre importanța fondurilor structurale europene pentru regiuni precum uh, țara Galilor de după 2013, dar mă simt obligat uh, să reacționez la intervenția domnului Batten în legătură cu un eminent fost comisar Uh, acuzarea unei astfel de persoane de trădare cred că merită măcar o reacție și cred că ar trebui ca domnul Betten să, uh, să, să se rușineze și să își retragă cuvintele. Dacă nu o cereți dumneavoastră, eu o fac, domnule președinte. Vă mulțumesc. Aș dori acum să dau cuvântul domnului Ivo Weigel. Mulțumesc, În curând vom avea ocazia să auzim ce va spune candidatul pentru, înalt de, pentru postul de înalt reprezentant. Ceea ce va fi un test și pentru noi. Și ne vom avea un răspuns la întrebarea uh, cât de influențat cât de mare influență poate să aibă Uniunea Europeană în procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu și dacă Uniunea Europeană poate să joace un rol activ acolo. Până acum nu am avut foarte mult succes și colegul care a vorbit înaintea mea a intrat în detalii în acest sens. În ziua de astăzi, uh, cercul vicios din Palestina continuă Palestinienii atacă Israelul, Israelul răspuns, a răspuns în mod disproporționat, au existat uh, foarte multe uh, pierderi de vieți omerești și cred că nu ar trebui nu ar trebui nici un moment să uh, uităm de atenția pe care necesită acest subiect. Mulțumesc. Chris Davis are cuvântul. Soldiers from the United Domnule președinte, soldații din Marea Britanie și în alte țări europene luptă și mor în Afganistan. Ni se spune că motivele, uh, motivul este că trebuie să apărăm țările noastre, uh, trebuie să ne apărăm de Al-Qaeda sau să protejăm democrația, să combatem uh, drogurile, să milităm pentru drepturile femeilor. Dar um, pe mine aceste motive nu mă mai conving. Nu există niciun fel de strategie politică și nu știu ce rezultat are moartea soldaților noștri. Uh, cred că uh, această activitate sporește pericolele și nu ne apără de acțiunile islamiștilor extremiști pentru că baronii uh, drogurilor uh, și șefii de război uh, nu fac decât să incite împotriva ideilor europene. Avem nevoie de o strategie diplomatică, trebuie să reluăm dialogul cu talibanii, trebuie să încercăm să ajungem la un proces de reconciliere și să extindem alcătuirea guvernului actual și să ne pregătim pentru a retrage soldații noștri de pe teritoriul afgan. Vă mulțumesc. Doamna Durand, are acum cuvântul. Domnule președinte, după cum tii un acord între statul belgian i GDF Suez a fost încheiat în octombrie 2009, care prelungete i întărete monopolul acestei firme GDF Suez până în 2025. Este contrar politicii de liberalizare i acest lucru va confirma monopolul uh, energiei nucleare, ceea ce va împiedica orice formă de energie regenerabilă, precum și crearea unor loi de locuri de muncă din acest domeniu și știm că s-a renunțat la supravegherea uh, pieței și știm că un membru din partea GDF de altfel va figura în acest comitet de uh, supraveghere. Eu sper totuși că, având în vedere aceste elemente, Comisia va avea o reacție, Comisia Europeană va avea o reacție și va analiza acest caz, cazul în care o societate se află atât în poziția de supraveghetor cât și în poziția de supra- cel care este supravegheat. Și noi ne dorim încurajarea proiectelor pentru energii regenerabile și sper că, în final, Comisia Europeană nu va accepta în Belgia un fel de pax electrica care nu va face decât să confirme monopolul uh, societății uh, GDF Suez. Domnul Higgins. Uh, zeci de mii de lucrători din sectorul public din Irlanda sunt în grevă, uh, profesori, uh, lucrători în domeniul sanitar, sunt lăsați vulnerabili în fața crizei de, uh, și trebuie să plătească pentru criză pentru care nu sunt responsabili. Aș dori ca Parlamentul European să îi susțină mai puternic pe aceștia. Uh, guvernul irlandez nu are niciun fel de uh, mandat democratic, democratic pentru reducerile pe care le face și e nevoie de acțiune pentru a uh, doborâ acest uh, guvern nedemocratic și pentru alegeri noi. Consiliul European, de asemenea, este vinovat pentru cederea acestor reduceri și această instituție are o credibilitate și mai scăzută acum, după ce uh, după ce s-a ales pe post de înalt reprezentant pentru afaceri externe o doamnă care nu a fost niciodată aleasă într-o adunare parlamentară și care Uh, este susținută pe, în uh, spatele ușilor închise de uh, guvernul liberal, de, de guvernul britanic. Mulțumesc, domnul Andreas Mălță. Asta. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, fiecare al șaptelea european aparține unei minorități etnice și totuși protecția acestora este în umbră. Și dacă noi nu obligăm statele membre să uh, protejeze mai puternic drepturile minorităților, acestea nu vor face acest lucru. În Europa nu există niciun fel de proiect, uh, niciun fel de lege uniformă uh, pentru tratarea minorităților. De exemplu, nicio minoritate uh, etnică nu este, de exemplu, uh, recunoscută în mod uh, clar în legislație în Slovenia. În alte țări, uh, ele, minoritățile au niște drepturi uh, foarte puternice și este o discrepanță foarte puternică între statele din Europa. Este necesară elaborarea unei legislații clare la nivel european pentru minoritățile autohtone. Și am putea să facem acest lucru pentru a demonstra faptul că uh, Uh, nu vorbim doar din buze atunci când spunem că este, sunt importante minoritățile pentru noi. Mulțumesc. Domnul Czesław Sikierski. Uroczystości, które odbyły się 9 listopada tego roku w Berlinie. Vă mulțumesc, domnule președinte. În 9 noiembrie, aniversările de la Berlin cu privire la comemorarea a 20 de ani de la căderea zidului de la Berlin și a reunificării Germaniei, renașterea democrației în uh, Europa Centrală și de Est au fost evenimente foarte importante. Astfel, am uh, aniversat uh, sfârșitul unui drum, căderea zidului de la Berlin. Însă totul a început în august 1980 la litoralul Mării Baltice și cu Lech Valenska. Valenska. Haideți să nu uităm Uh, evenimentele din Ungaria 1956, de la Pozna din 1968, evenimentele din, din Cehoslovacia. Membrii opoziției din uh, statele europene s-au luptat pentru libertate și democrație. Unii au plătit cu prețul vieții. Haideți să le aducem un omagiu solemn. Haideți să nu uităm, nu uităm pe acei politicieni care prin creativitatea și imaginația lor au adus această schimbare. Vă mulțumesc! Stimați colegi, trebuie să fac un anunț. Aș dori să-l citesc în engleză. Poate că e un mod mai uh, eficient de a proceda. Domnul David Martins, avionul domnului Martins a fost întârziat. Deci, e vorba de colegul care a redactat uh, raportul pe care trebuia să îl discutăm mai târziu. Vă rog să fiți de acord ca raportul